pentru că se obțin uh, succese adevărate în lupta împotriva terorismului în Spania. Mulțumesc pentru atenție. Muniz. Mulțumesc, doamnă Muniz. Și cu asta am terminat intervențiile cu durata de un minut. Așadar, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul doamnei de Cheize, sistemele de sănătate în Africa subsahariană și sănătatea mondială. Aveți cuvântul pentru 4 minute. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, că încă vă mai aflați aici. Acest raport răspunde, este o reacție a unei comunicări a Comisiei prin sănătatea la nivel global, dar dorește să examineze situația dintr-un punct de vedere poate inedit, să se concentreze mai mult asupra sistemelor mutuale, reciproce, care astăzi sunt din ce în ce mai numeroase în Africa. Dar uh, fac o paranteză, dacă îmi permiteți. De fapt, situația sănătății în Africa este una dramatică, în ciuda ajutorului internațional. Asta din cauza uh, uh, a numeroși factori, schimbările climatice, criza financiară, războaiele sau modul cum acționează unele guverne, lăcomia, pentru că în Africa există multe bogății, desigur, toți acești factori fac să existe pandemii cum e SIDA, malaria, tuberculoza. Deci uh, ne aflăm în fața unui adevărat dezastru. În primul rând vreau să salut activitatea ONG-urilor și anumitor biserici, care uh, este remarcabilă în zonele de conflict, în situații de urgență, dar nu poate să fie o reacție pe termen lung, o reacție durabilă. Există aceste fonduri, așa numite verticale, rezervate combaterii a mari patologii, cum este SIDA, malaria, tuberculoza. Ei bine, acestea uh, se bucură de multe fonduri și sunt atractive pentru domeniul privat, pentru că unii cred că dau bani uh, pentru cauze nobile, dar în realitate aceste fonduri care își uh, realizează obiectivele, nu se ocupă decât o mică parte din probleme, pentru că, din păcate, astăzi în Africa nu există încă infrastructuri sanitare, apă potabilă, copiii mor de, din cauza dizenteriei, nu sunt dispensare și se moare de sida, de malarie. Și de aici atenția care este acordată a unei mișcări care a apărut din anii 90. E vorba de inițiative care privesc unele sisteme de asigurări, mai ales mutuale, care au apărut uh, în foarte multe țări din Africa. Interesul acestor sisteme mutuale E desigur că populația uh, își uh, protejează mai bine sănătatea participând la aceste sisteme. Sigur că nu sunt autosuficiente, să nu ne înșelăm, nu, se vor, put, nu vor putea rezolva toate problemele legate de accesul de, la medicamente și altele în Africa, dar dacă nu există alte subvenții, măcar uh, aceste sisteme permit să se asigure o acoperire, o, o asigurare de sănătate și nevoia în medicamente cu o nouă dinamică socială. Sunt sute și sute de astfel de sisteme în multe țări, diverse sistemuri mutuale care sunt destinate numai femeilor și altfel uh, alte soiuri de mutuale, dar uh, noi trebuie să sprijinim această dinamică socială și să o finanțăm, să o coordonăm și spunându-ne că poate într-o zi acest sistem va fi autosuficient, deși astăzi nu se întâmplă așa. Dar dacă aceste sisteme mutuale pot exista, ele nu pot exista decât dacă pe lângă ele există așa numitele sisteme orizontale. Adică, de ce să te asiguri sau să plătești pentru un accident de sănătate, oricare ar fi el, o, o, o intervenție chirurgicală, dacă nu ai la dispoziție spitale, medici, medicamente? Așadar, ca un corolar, credem că Uniunea Europeană trebuie să susțină, să coordoneze activitatea acestor uh, uh, sisteme mutuale, dar trebuie să acorde atenție și sistemelor orizontale, uh, uh îngrijirile de sănătate de bază. Uh, și sistemele verticale se poată finanța parțial aceste fonduri, uh, aceste sisteme orizontale, care sunt o precondiție pentru existența sistemelor mutuale. Despre asta se ocupă raportul, nu mai am timp la dispoziție, dar poate voi răspunde colegilor care poate își vor exprima îngrijorările față de sănătatea reproducerii, punct la care țin foarte mult și pe care l-am evocat în raport. Președinte, mulțumesc, doamnă Cheder, și că ați respectat timpul de vorbire și acum dau cuvântul. Este deja, două, există două intervenții, cer de intervenții spontane de luarea cuvântului, chiar trei intervenții. Domnul Rinaldi. Președinte, cari colegi. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi, doamna de Kaiser a spus tot ce era de spus. Eu aș vrea ca acest minut pe care l-am la dispoziție în acest minut să vorbesc despre un copilaș pe care l-am cunoscut în decembrie 2009 în Luanda. Ne deplasaserăm în Angola pentru adunarea parlamentară ACP. Acest uh, băiețaș, din păcate, se afla în agonie din cauza malnutriției, murea în brațele mamei sale la un, într-un spital în centrul Luandei, în Angola, lângă locul unde noi ne desfășuram lucrările și lângă un stadion care se construia pentru Cupa de Africii. Deci, uh, lângă aceste clădiri uh, în care se investiți prea mulți bani. Și nu era un caz izolat în fiecare zi în Luanda. Sunt copii care mor de foame în brațele uh, tinerilor lor mame, cărora nimeni nu le-a spus nimic în legătură cu cum trebuie să-și hrănească copiii și care sunt abandonate. Pentru un creștin, un astfel de spectacol constituie un păcat și e vorba de un păcat grav. Uh, și cred că pentru un politician asta e dovada falimentului politicilor noastre și pentru uh, uh, guvernul și clasa politică din Angola e semnalul lăcomiei și a faptului că uh, bogățile nu sunt distribuite în mod echitabil. Și cred că trebuie să ne dea de gândit situația acelui copil care, din păcate, nu a trăit mult, dar măcar ne poate servi ca exemplu. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru această mărturie și acum are cuvântul doamna Zaborska. Doamnă președinte, domnule comisar, în ciuda anumitor rezerve pe care le am în legătură cu acest raport, aș dori să o felicit pe doamna de Kaiser, care a dat dovadă de faptul că cunoaște politicile de dezvoltare și nu este indiferentă la condițiile în care trăiesc Uh, oamenii în Africa subsahariană. Îmi pare rău că unele amendamente nu au fost acceptate, amendamente pe care le-am depus. Atunci când mă refer la aceste amendamente, ele făceau referiri la anumite conferințe de la Cairo sau de la Beijing. Uh, unii colegi au spus că acestea nu sunt conforme cu criteriile de sănătate reproductivă în Europa. Se spune că trebuie să respectăm diversitatea și specificul statelor subsahariene, însă sănătatea oamenilor de acolo se va înrăutăți. Mulțumesc, domnul Micolasici. pan comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi Domnule comisar, dragi colegi, Declarația Universală a Drepturilor Omului recunoaște că sănătatea reprezintă un drept fundamental. Cred că acest drept ar trebui să fie perceput ca atare în strânsă legătură cu dreptul la viață. Aceste două drepturi fundamentale au uh, o însemnătate aparte în Africa la sud de Sahara și de aceea aș dori să avem o abordare sensibilă în ceea ce privește serviciile de sănătate uh, din acea regiune. Reamintesc că Uniunea Europeană nu ar trebui să promoveze avortul ca fiind un drept, pentru că acest așa zis drept nu a fost recunoscut în documentele internaționale ca fiind un drept fundamental, ba din potrivă. Uniunea Europeană, ca garant al respectării drepturilor omului peste tot în lume, ar trebui să promoveze drepturile femeilor cu copii, să faciliteze uh, situația, îmbunătățirea situației acestora și să uh, protejeze viața în sine. Subliniez încă o dată că Uniunea Europeană, împreună cu statele membre, nu stipulează nicăieri clauze în acordurile comerciale care să permită oamenilor să, permit, să primească medicamente și de aceea rata mortalității este atât de ridicată. Mulțumesc, spune președinta. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă colegul meu, uh, comisarul de resort, nu, domnul Pibas, nu putea, n-a putut să fie aici, deci în numele său vreau să împărtășesc câteva comentarii ca să vă spun adevărul, să fiu sincer. Sigur, comisia se află întotdeauna la dispoziția Parlamentului. Pe mine mă bucură faptul că am, am ascultat cuvintele doamnei Kaiser și a colegilor, ale colegilor săi, că este vorba de un subiect care mă interesează și pe mine. Doamna, doamna Kaiser, în Uh, funcția de comisar pentru servicii financiare mă face să călătoresc uh, în toate capitalele Uniunii Europene și uh, nu numai, și după prima vizită a mea în Statele Unite, pentru că majoritatea tranzacțiilor noastre sunt transatlantice, am ținut ca a doua mea vizită în afara Uniunii Europene să fie la Addis Abeba, la sfârșitul lunii iulie, ca să mă întâlnesc acolo cu uh, conducătorii Uniunii Africane, pentru că destinul nostru este comun și de ani și ani de zile eu pledez pentru o nouă politică de parteneriat între continentul european și cel african. Și sunt multe subiective, eh, subiecte aici care, eh, în care preocupările noastre sunt comune. De exemplu, eh, cooperarea pentru piețele comerciale, lupta împotriva spălării de bani, reglementarea financiară, lupta pe care o voi duce în mod implacabil Uh, împotriva speculei pe materiile prime agricole, mai ales în Africa, unde multe țări sunt dependente pentru alimentarea lor de uh, importuri. Și eu sunt hotărât, împreună cu colegii mei, ca în urma acestei vizite să intensific cooperarea noastră. Adaug faptul că, felicitându-vă în numele domnului Pibal și în numele meu personal pentru calitatea raportului dumneavoastră, aș vrea să mă refer la situația sănătății în țările în curs de dezvoltare și Asta înseamnă să nu vorbim doar de Africa. Acum câteva săptămâni m-am deplasat în Haiti, în urma vizitelor colegilor mei, doamna Ashton, doamna Georgieva sau domnul Pivax. Și vedem că și în afara Africii, în țări sărace, există multe provocări în domeniul prevenirii și a sănătății publice. După cum bine, bine a spus domnul Rinaldi, faptul că aproape 30 de milioane de persoane își pierd viața prematur în fiecare an în țările în curs de dezvoltare din cauze care ar putea fi evitate uh, cu echivalentul banilor consacrați în Uniunea Europeană sau în Statele Unite doar alimentelor pentru animale de companie. Sau dacă am căutat un al doilea element de comparație, e vorba de 2% din cheltuielile militare la nivel mondial. Deci eu cred că situația asta este pur și simplu inacceptabilă politicile sociale viabile, inclusiv pentru sănătate, ar trebui să se afle în funcția, în centrul priorităților fiecărui stat, într-un context de creștere economică durabilă. Sănătatea nu este doar un drept de care trebuie să se bucure toți, ci face parte și din dezvoltarea economică a unor sisteme de sănătate bazate pe cheltuieli per capita de sub 30 de milioane pe an, de 50 de ori mai puțin decât media în Uniunea Europeană, acestea nu vor putea constitui măsuri pentru a spori, de exemplu, personalul medical, pentru a asigura uh, medicamentele necesare și pentru a oferi populației un acces echitabil la îngrijirile de sănătate. Vreau să vă spun în numele PIBA, domnului Pibas că vom continua să insistăm ca Uniunea Europeană să-și mențină angajamentele în ce privește nivelul și calitatea ajutorului public pentru dezvoltarea țărilor terțe care au cel, cea mai mare nevoie și pentru uh, noi uh, este o prioritate dezvoltarea sistemelor de sănătate un element uh, constant în dialogul politic cu țările per terțe și sigur că uh, îngrijorarea doamnei Zaborska uh, a fost luată în considerare. Țările terțe nu sunt toate în aceeași situație. Este o mare diferență, de exemplu, între aceste țări, între țările în curs de dezvoltare sau țările cele mai, cel mai puțin dezvoltate în Africa. Apoi încercăm să promovăm acest concept prin participarea activă a Comisiei la inițiative globale, Fondul Global pentru lupta împotriva SIDEI, tuberculozei, malariei, uh, și în interacțiunea cu alți actori publici și privați activi în acest domeniu. Doamnă de Kaiser, pe drept cuvânt, v-ați referit la activitatea, cred eu, exemplară a ONG-urilor. Cum am putut vedea în Haiti acum câteva zile, rolul lor este nu doar remarcabil, ci hotărător față de acțiunile administrațiilor sau acțiunile publice. Sigur că aici se implică și Uniunea Europeană sau Banca Mondială. Politicile sociale sau sanitare adecvate sunt esențiale pentru a se obține rezultate concrete, atât în Europa cât și în țările în curs de dezvoltare, și să ne limităm să ne asigurăm la calitatea nivelului resurselor. Uh, nu poate fi o acțiune suficientă, trebuie să ne asigurăm și că politicile noastre interne sunt coerente de exemplu, cele legate de migrația uh, celor care lucrează în domeniul sănătății sau uh, uh, comerțul cu medicamente, pentru ca aceste politici să fie benefice sau cel puțin să nu îi afecteze pe cei aflați în nevoia acestor elemente. În domeniul de competență care mi este propriu, vreau să mă refer la două puncte care v-ar putea interesa, doamnă de Kaiser, în proiectul unei lege a pieței unice pe care îl pregătim, pe care îl pregătim pentru octombrie, uh, pentru această lună, vreau să favorizez marile sectoare a afacerilor din domeniul social cu un statut pentru o fundație europene, pentru că aici e vorba de niște încurajări pe care noi trebuie să le acordăm, niște stimulente pe care trebuie să le acordăm în Europa, la noi acasă, unor ONG-uri sau uh, companii din domeniul social, a căror muncă ar putea fi ușurată, muncă, singur desfășurată în țările cele mai sărace sau țările în curs de dezvoltare, mai ales în domeniul sănătății. Și mai este un al doilea domeniu Uh, de care mă ocup exact în acest moment, e vorba de contrafaceri. În planul pe care vi-l voi prezenta în toamna viitoare pentru a lupta împotriva pirateriei și a contrafacerilor sunt prevăzute mai multe capitole pe care le vom finanța și susține și care privesc tehnologia pentru a detecta produsele contrafăcute și comunicarea cu publicul european, formarea personalului VAMAL și la frontierele externe, de la frontierele externe ale Uniunii și doresc și voi solicita colaboratorilor mei să avem și un capitol dedicat cooperare cu țările din care provin produsele contrafăcute și unde aceste produse pot provoca pagube uh, însemnate asupra sănătății, când e vorba mai ales de medicamente contrafăcute. Deci vom avea ocazia să mai abordăm acest subiect. Asta Așa, pe această bază adoptând concluziile asupra rolului Uniunii în sănătatea globală. După cum am mai spus, resursele ajutor public, din ajutor public pentru dezvoltare nu sunt suficiente și analiza din raportul dumneavoastră, iată, uh, se dovedește foarte pertinentă. Vorbim de modalități de finanțare pentru sistemele de, de sănătate care au slăbiciuni, dar au și puncte pozitive. Nu există o soluție unică, pentru că uh, situația la fața locului este diferită. Un sistem de asigurări pur voluntar cu mecanisme de finanțare privată nu este suficient pentru a furniza un acces echitabil și universal la îngrijirile de sănătate, așadar puterile publice trebuie să joace un rol esențial în reglementarea și finanțarea sistemelor de sănătate pentru a stabili sau asigura principiile de echitate și de includere a tuturor. Contăm foarte mult pe contribuția Parlamentului la acest efort pentru a consolida uh, solidaritatea statelor Uniunii Europene și a ONG-urilor și cred că Uniunea noastră are multe de învățat, dar și de împărțit cu restul lumii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 Ah oui, pardon, je dois, je dois vous dire des choses Da, mă scuzați, mai rămân niște lucruri de comunicat, deci am publicat ordinea de zi și e disponibilă pe site-ul